din partea ALDE și din partea stângii europene am primit o serie de solicitări de numirea unor uh, persoane în comisii și, de asemenea, delegațiile, uh, delegațiile interparlamentare. Există o listă a acestor